Bună ziua, stimați colegi. Va fi un vot îndelungat, ar fi bine să începem. Mai întâi niște declarații scrise. Trimis de B.S. Davis Vitikainen numărul 712010 pentru sprijinirea unor măsuri uh, mai severe în ce privește aripioarele de rechin și în baza regulilor 1, 2, 3 vor fi trimise documentele destinatarilor și publicate în anexa la procesul verbal al actualei ședințe. Apoi 62 bară 2010 propus de Senesin Bele Hannibal, Kelly și Tacula, privind un mai mare sprijin al Uniunii pentru spoturile de bază, a semnat de majoritatea membrilor Parlamentului și în baza regulii 1, 2, 3 o să o trimitem destinatarilor și se va publica în textul adoptat de actuala sesiune cu numele anexate la procesul verbal. Domnul Kelly, 30 de secunde. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Numele semnatarilor, Ivo Belet, Ana Tacula, Mary Hannibal și Ioan Sineșan. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor care au semnat această declarație. Și este semnificativ că aproape 50% dintre semnatari au fost femei. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru cooperare și în special doamne Ioan Sineșan care vrea și ea să spună câteva cuvinte. Deci, multe mulțumiri tuturor. Vă urez uh, mult sport cu ocazia Crăciunului. Grazie, passiamo. Mulțumesc. Trecem la declarația scrisă 61-2010 propusă de Brita Thompson, Lin Figueredo, Dali și Botisievici. Uh. Una dintre semnatare dorea să spună ceva în legătură cu strategia celor fără locuință. A existat o majoritate de semnături în baza regulii 1, 2, 3 se va transmite destinatarilor și textul adoptat în procedurile acestei sesiuni. Care mai Doamna președintă, dragi colegi, cu destul de multă emoție și în numele colegilor Rita Thompson, Liz Lynn, și David Figueredo Protasevic, vreau să vă adresez um, mulțumiri călduroase pentru sprijinul vostru la declarația numărul 61. Comisia Europeană prezintă astăzi inițiativa emblematică Platforma Europeană împotriva sărăciei și excluziunii. Această declarație este un mesaj puternic adresat de Parlament, Comisia Europeană și statelor membre. A venit momentul ca să trecem de la vorbe la fapte. E nevoie de acțiuni, propuneri concrete care să fie puse în aplicare. Să fim vigilenți până în 2015 ca nimeni să nu mai doarmă pe străzi. Vă urez sărbători fericite și vom să începem cât mai bine anul. Mulțumesc! Grazie. L'onorevole Besset a chiesto la parola. Mulțumesc. Domnul Besset a cerut cuvântul, vă rog. Oh. Eh euh, În numele celor trei colegi, doamne Petty Cannon și doamna sa, ca și domnul Davis, vreau să mulțumesc călduros celor 410 deputați europeni care au semnat declarația scrisă pe care am depus-o pentru a solicita o întărire a reglementărilor pentru protecția rechinilor. Această specie fragilă, ca multe altele, este supusă unui adevărat masacru în mare ca urmare unor practici de tăiere a ripioarelor, în engleză finning, și apoi se aruncă carcasele mutilate înapoi în mare. Vă mulțumesc pentru că ați semnat număr mare această declarație care este un semnal puternic transmis Comisiei pentru a întări reglementările de protecție acestei specii. Mulțumesc! Grazie. Passiamo... Mulțumesc, domnule președinte. Trecem la sesiunea de vot.